E, e foarte important. E un vot foarte important. Koleżanki i koledzy, za chwilę przystąpimy do głosowania. Dragi colegi, vom începe să, imediat votul, așa că vă rog, vă rog să luați loc. I would like Aș dori, dragi colegi, să vă solicit să încetați discuțiile și să luați loc. Colleagues, Proszę Państwa, posiedzenie zostało wznowione. Doamnelor și domnilor, reluăm sesiunea plenară și trecem la vot. Pe ordinea de zi se află votul prin proiectul de rezoluție privind acordul cadru modificat între Parlamentul European și Comisie pentru următorul mandat al Parlamentului. Aș dori să supun la vot uh, întreaga, întregul proiect de rezoluție. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Vă mulțumesc. Rezoluția a fost adoptată. Doamnelor și domnilor, aș dori acum Proszę teraz przewodniczącego Komisji Europejskiej. Aș dori să solicit domnului Jose Manuel Barroso să ia cuvântul. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. În urmă cu câteva luni, în cadrul plenarei, am propus un parteneriat special între Comisie și Parlament ca să ajungă la un alt nivel să eh, ne consolidăm relațiile mai bine pentru a reflecta noul tratat și pentru a reflecta acest nou simț al responsabilității pentru a eh, avea o Europa unită. Am avut multe eh, discuții cu echipele de negocieri pentru revizuirea acordului cadru. Și profit de ocazie pentru a le mulțumi tuturor pentru aceste discuții foarte înflăcărate și pentru abordarea constructivă de care au dat dovadă. Sunt foarte mulțumit de faptul că acum am găsit o înțelegere comună asupra principiilor de guvernare în următorii ani. Vom consolida cooperarea respectând echilibrul instituțional care a fost stabilit prin tratate. Ca președinte al Comisiei, voi respecta principiile înscrise în rezoluția pe care ați adoptat-o. Noua poziție a Colegiului de Comisar va fi în cadrul acestei uh, rezoluții. Cu adoptarea acestei rezoluții printr-o majoritate atât de impresionantă, sunt încrezător că avem o bază comună pentru a ne consolida relațiile. Pentru subiectele care se referă nu doar la cele două uh, instituții ale noastre, ci și la Consiliu, sper că Consiliul ni se va alătura în acest efort comun de a îmbunătăți activitatea tuturor instituțiilor în beneficiul Europei. Dacă în cursul zilei de astăzi veți vota noul uh, colegiu de uh, comisari, o să vedem cum se poate revizui acordul cadru. Și vă asigur că sunt uh, cât se poate de angajat și uh, vă asigur că vom avea un proces de negocieri rapid. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru această abordare extrem de pozitivă față de negocieri. În numele nostru al tuturor, aș dori să vă mulțumesc și să mulțumesc și grupului de negociatori. Domnul Lene a fost uh, președintele grupului nostru de negociatori și vă mulțumesc tuturor celor care v-ați angajat într-adevăr în aceste negocieri. Well, colleagues, uh, we... Dragi colegi, nu avem uh, inițiativă legislativă încă pe baza tratatului de la Lisabona, dar există o promisiune a așteptărilor noastre din partea Comisiei. Avem întrebări pe care trebuie să le punem nu doar președintelui Comisiei, ci și comisarilor <coughs> și o invitație din partea președintelui Comisiei, președintelui Parlamentului și această cooperare comună cu parlamentele naționale, care este extrem de importantă, pentru că ne gândim aici la principiul subsidiarității. Avem nevoie de o evaluare a impactului pentru a îmbunătăți în măsura posibilului toată activitatea noastră și sperăm că, din acest punct de vedere, va fi mai puternică decât a fost ea menționată în acordul inițial. Cu toate acestea, este o speranță pentru noi toți că putem elabora toate măsurile necesare care uh, vor prinde bine cetățenilor europeni pe viitor. Acum luăm pauză până la ora 1 și jumătate. Mulțumesc!